ați venit la această sesiune de după amiază, cel puțin în ce privește Comisia de Afaceri Juridice, pentru noi este sesiunea de după amiază, este o întâlnire în comun a Comisiei noastre și a Comisiei de Control Bugetar și am deosebită plăcere, înainte de a ura bun venit oaspeților noștri, să urăm bun venit uh, doamnei Ingeborg Gresle, care este președinta Comisiei de Control Bugetar. Misiunea noastră astăzi este să ascultăm prezentarea Curții de Conturi și, mai bine zis, prezentarea raportului special de uh, trecere în revistă și de analizare a um, gestionării um, cazurilor uh, la Curtea de Justiție și la Cuvântul doamnei Gres. Mulțumesc, da, de fapt ar trebui să comandăm șampanie Comisia de Control Bugetar uh, de foarte mult timp uh, a încercat să obțină acest audit și cred că vom da imediat uh, cuvântul domnului Cardiff ca să ne prezinte acest raport. Vă mulțumim foarte mult. Aveți cuvântul. Thank you, chairpersons. Um... Vă mulțumesc, doamnă președinte și domnule președinte. Aș vrea să vă prezint acest raport. Astăzi o echipă de auditori cu multă experiență s-a ocupat de acest raport și am ținut cont de toate sugestiile pe care ne le-a făcut Parlamentul European când am ales subiectul acestui audit. Din câte știți, Curtea de Justiție este autoritatea judiciară a Uniunii Europene, sarcina sa este să se ocupe de um, menținerea dreptului uh, uh, comunitar și este împărțită în uh, Curtea de Justiție și Tribunal. Am să folosesc abrevieri ca să fie mai ușor să le desemnez pe cele două și atunci când voi spune curtele la plural, mă voi referi deci în același timp și la tribunal și la curte. Cât privește tribunalul pentru funcționari, acesta nu a fost luat în considerare. Bugetul Curții de Justiție este de 400 de milioane pe an, uh, uh, um, în jur de 74 de, 64 uh, de judecători, dintre care știm că acești oameni nu pot să fie subordonați politic, însă aceste resurse și utilizarea lor trebuie să uh, fie justificate. Uh, și folosirea resurselor este justificată într-o dare de seamă care este publicată în fiecare an și este făcută disponibilă pe site-ul curții. Noi facem un audit anual și trimitem și Parlamentul European și celorlalte părți interesate auditul conturilor Curții de Justiție și stăm la dispoziția părților interesate pentru a comunica toate datele. Însă, cu acest raport am vrut să analizăm un element crucial al performanței Curții de Justiție și anume Curtea cum se ocupă de gestionarea cazurilor. Și am încercat să facem acest lucru respectând independența lor și faptul că trebuie să nu fie subordonați niciunor presiuni politice, dar mm, să respectăm și obiectivele noastre de uh, instanță de audit externă raportul nu era doar o chestiune de rezultate, ci și uh, uh, din nevoia uh, dării de seamă. Știți că Curtea de Justiție este independentă, are un uh, statut uh, asemănător cu cel al uh, BCE. Revenind la raport. Noi am examinat dacă procedurile la Curtea de Justiție permit o gestionare eficientă a cazurilor și dacă cazurile ar putea să fie rezolvate mai repede. Am analizat date statistice uh, cu privire la uh, anii 2014 și 2015, mai mult de 200 de cazuri. Am avut foarte multe întâlniri cu reprezentanții instituției și cu conducerea instituției. Și am ales 16 uh, cazuri unde am făcut o analiză detaliată ca să vedem cum au fost tratate aceste cazuri și ce a influențat durata procedurii în fiecare dintre aceste uh, cauze. Nu era un eșantion reprezentativ. De fapt, am ales aceste cauze ca să putem să vedem cum putem să comparăm datele care ne erau furnizate cu datele pe care le puteam obține din propriile noastre surse. Deci am primit informații despre aceste cauze, despre tribunale în general, am vorbit și cu grupurile interesate ca să vedem care era perspectiva lor cu privire la funcționarea Curții de Justiție. Auditul nostru, cum spuneam, a analizat aceste cauze în anii 2014 și 2015 pentru că uh, atunci când uh, vrei să analizezi cât de mult a durat înainte de soluționarea cauzelor, vrei să analizezi procedura de la început până la sfârșit. Scopul nostru nu era să facem analiză Uh, calitativă. Curtea ne-a dat uh, uh, toate informațiile disponibile, cu excepția celor care sunt confidențiale în temeiul tratatelor. Există un sistem complex de gestionare a cazurilor și de procesare a acestora. Președintele roagă pe domnul Cardiff să încetinească puțin ritmul pentru că interpretul este greu să-l urmărească. Uh, I'll, I'll speak slow, slower and I will try to... Am să vorbesc mai rar și am să încerc uh, și să îmi atenuez uh, accentul. Ne-am dat seama că sistemul de gestionare a cazurilor este uh, complex, dar în general funcționează bine. Și am găsit dovezi cum că acest sistem ar putea însă să devină și mai eficient. Aș vrea să vă dau câteva date statistice. În perioada 2009-2010, în jur de 500 și 600, 560-630 de cauze au fost uh, luate în considerare și înregistrate la curte. Apoi s-a ajuns la peste 700, 2015-2016. Și tendința a fost de 600 de cauze din 2009 încoace, deci oricum Cifrele arată că uh, cantitatea uh, cauzelor, numărul acestora s-a mărit foarte mare. În ce privește tribuna, uh, Curtea Generală de Justiție, în jur de 629 până la 700 de cauze pe an în prima perioadă, în a doua perioadă, 2015-2016, în jur de 1000 de cauze pe an, în fiecare dintre acești ani. Deci, uh, în a doua perioadă, 2015-2016, au avut un număr semnificativ mai mare de cauze decât în perioada precedentă. Iar perioada a scăzut de la 20 de luni la 15 luni uh, pentru curte, iar pentru uh, pentru tribunal și pentru Curtea Generală, de asemenea, perioada de procesare a cauzelor a scăzut, dar situația este foarte diferită, deci de la 26 de la 19 luni, dar situația este foarte diferită de la uh, un caz la altul, dar este oricum impresionant că, deși nu s-a mărit bugetul, uh, uh, Curtea și Tribunalul reușesc să gestioneze în mod foarte eficient uh, cazurile. În general, se evaluează durata procedurii și această evaluare este uh, fidelă cu o rată de eroare de mai puțin de uh, 10%. În urma acestui audit uh, ne-am dat seama că această instituție încearcă în mod constant să-și îmbunătățească modul de gestionare a cazurilor și modul de funcționare. A introdus uh, perioade uh, estimative de timp pentru principalele etape din fiecare procedură și aceste măsuri și cred că și grija suplimentară și atenția suplimentară acordată du- duratei procedurii a dat rezultate uh, neașteptate și foarte pozitive. Însă, așa cum spunem de fiecare dată, este loc de mai bine. Sistemul actual de gestionare a cazurilor nu este bazat pe uh, proceduri personalizate pentru fiecare cauză. În general, uh, timpul estimat este unul general valabil, nu se ține cont de resursele necesare pentru fiecare uh, cauză. Uh, procesul de încredințare a unei cauze, unei camere de judecată, are și el progresă influența asupra duratei procedurii. Aceste perioade indicative de timp reflectă de fapt un obiectiv de ansamblu. Și chiar dacă acest proces a permis îmbunătățiri, nu credem că putem să avem această noțiune de uh, durată rezonabilă a unei proceduri aplicată tuturor cauzelor. Ar trebui să există un sistem mai sofisticat uh, de stabilire a unei perioade estimative a procedurii care să fie mai personalizată. Și poate că ar fi bine să existe niște linii de orientare care să permită această uh, um, personalizare a perioadelor uh, estimative pentru fiecare etapă a procedurii, pentru fiecare cauză. Ne-am uitat și la sistemul cu privire la soluționarea cauzelor și ne-am uitat și la felul în care funcționează sistemul de IT foarte uh, și acest sistem s-a complexificat în ultimul timp, dar nu există un sistem integrat de uh, sprijin pentru cauze. Această situație se explică și prin faptul că există uh, un intranet uh, destul de vechi, care între timp a fost modernizat, dar poate că nu suficient. Poate că ar trebui o abordare IT mai integrată și mai la zi și noi am sugerat să se facă această modificare și procedurile de uh, traducere au fost analizate. Traducerile sunt o parte integrantă din funcționarea uh, curții și a tribunalului pentru că plângerile pot să fie depuse în orice langă oficială a UE. Chiar dacă unii cred că uh, franceza este limba universală la curte, aceasta este um, o idee greșită. Chiar dacă uh, hotărârile sunt uh, pronunțate în franceză, uh, Cazurile, cauzele se pot judeca în orice limbă oficială a Uniunii Europene. Deliberările, în schimb, se fac în franceză. Întotdeauna este bine să obții mai multe informații decât mai puțin. Noi sperăm că această analiză va ajuta curtea să își îmbunătățească situația și să ofere mai multe informații uh, pentru a se înțelege uh, cum s-a ajuns la o anumită uh, hotărâre. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc, iată, un uh, început promițător, să spunem așa. Ne-am fi dorit ca Curtea de Conturi să obțină într-adevăr acces la documente, pentru că cele pe care le avem în dosar practic sunt publice, dacă am citit uh, corect uh, lucrurile. Um, în calitate și de raportor, prima mea întrebare ar fi care sunt documentele pe care uh, Curtea de Conturi ar fi dorit să le vadă și către Curtea de Justiție uh, de ce uh, s-au refu- s-a refuzat accesul la aceste documente. Apoi, statisticile pe care le-ați prezentat, domnule Cardiff, ele oferă o imagine de ansamblu anuală. Nu avem statistici uh, la nivel de luni. Ați mai și eliminat cele mai lungi cazuri. Deci, practic, această uh, viziune pe baza anuală uh, are mari dezavantaje și cineva că, al cărui caz durează foarte mult nu e cu nimic consolat de faptul că în medie scade Um, durata. Deci astea, acestea sunt uh, mai multe info, sunt informații de care am avea nevoie. Ar trebui să știm în funcție și de cameră și de judecător uh, cum uh, evaluează eficiența. În Germania, performanța fiecărui judecător este, uh, este evaluată. Deci, o întrebare către ambele instituții ce putem face pentru a avea o mai bună evaluare a perform- performării, a performanței, mă scuzați. Pentru că uh, mă întreb acum cum se evaluează și remunerarea pe bază de uh, performanță pentru judecători și uh, referenți juridic, juridici. Pentru că cifrele nu sunt foarte exacte și în spatele statisticilor generale și a mediilor se pot ascunde cei care nu lucrează la fel de bine. Deci uh, ne-ar interesa o abordare pe cameră și pe judecător către Curtea de Justiție. Cum sunt tratate cazurile? În mod cronologic sau uh, uh, după o selecție a judecătorului? Um, nu vorbesc de cazurile urgente, dar nu avem informații de cum și există cum sunt alese. Apoi există statistici privind întârzierile. Apoi ni s-a dorit, ni s-a cerut uh, dublarea numărului de judecători și ne întrebăm ce fac ei, uh, care sunt specializările în cadrul curții și ce mai e planificat din acest punct de vedere. De asemenea, uh, am regretat că nu au fost uh, consultați uh, sau nu s-a făcut un sondaj și în rândul referenților în mod sistematic, pentru că ei au multe cunoștințe. Și apoi trebuie, există unele constatări despre care trebuie să vorbim. În aliniatul 38 se vorbește despre faptul că primirea de documente uh, este um, um, Grefa este responsabilă de întârzieri la primirea de uh, documente. Bun, acum există și uh, vacanțele judecătorești 63% spun că uh, vacanțele sunt uh, motiv pentru uh, întârzieri. De ce nu sunt reduse aceste, mm, aceste vacanțe? Și cred că mai este loc de mai bine. Ce este interesant la acest document este că aceste îmbunătățiri au fost um, au fost uh, indicate, poate nu atât de clar pe cât ne-am fi dorit, dar dacă uh, ne uităm puțin și la Curtea de Justiție, cred că acest raport ne poate fi foarte util. Atât uh, din partea mea. Uh, well, uh, my problem is that Mrs. Gressle... Domnul Sovoda, problema mea este că doamna Gresle a adresat deja toate întrebările pe care doream eu să le adresez. Încă o întrebare uh, mai este din partea domnului Marinio Pintu și poate le luăm împreună. E în regulă să fie adresate toate întrebările și apoi să răspundeți? Ok, Mrs. Dlabaiova allegedly was the first one. Se pare că doamna Dlabaiova a dorit să intervină înainte. Vă rog. Both chairs and, and members of both courts and colleagues, I would like to thank the court. Mulțumesc, domnule, domnule și doamnă președinte. Aș dori să adresez câteva întrebări și aș dori între... răspunsuri detaliate. M-a bucurat să văd că în ultimii ani Curtea de Justiție a acționat la nivel organizațional și procedural pentru a crește eficiența. Statisticile arată că durata medie a cazurilor s-a redus sau a rămas aceeași în ciuda creșterii numărului de cazuri. În calitate însă de um, membra Comisiei Cont, uh, este treaba mea să pun accentul pe performanță și eficiență. În ceea ce privește autoritatea judiciară, cred că uh, prioritatea ar trebui să fie un rezultat de calitate rapid, pentru că acesta este cel mai important lucru pentru toate părțile interesate. În ceea ce privește uh, performanța și eficiența proces, procedurilor, ele pot fi văzute dintr-un unghi oarecum diferit. Poate că uneori este bine să fii în urmă cu o lună față de durata medie, de, dar decizia să fie corectă, decât să fii la timp și cu erori. După cum spunea și Curtea de Conturi, este foarte dificil să um, închei fiecare uh, caz uh, într-o durată medie. Trebuie ca uh, durata să fie adaptată. Tocmai de aceea aș uh, solicita curții de, cont, um, curții de conturi să um, calculeze mai degrabă timpul în funcție de complexitatea cazului, dar și de resursele umane, deoarece complexitatea unui caz poate afecta durata generală a unui caz. Către ambele curți, aș avea următoarea întrebare. Ce părere aveți despre resursele umane ca um, uh, un indicator al eficienței, iar apoi calitatea și urm- modul în care sunt uh, urmărite apoi deciziile ca un al doilea indicator um, de performanță. Then, uh, Mr. Marinu Pintu? Domnul Marinu Pintu. Eu gostava de fazer duas ou três perguntas eh, muito elementares. Aș avea două, trei întrebări. Destule simple, pragmatice. Întrebările mele sunt următoarele. Câți judecători sunt în aceste curți? Cât este bugetul cheltuit pentru fiecare dintre curți și câte cazuri au fost preluate de fiecare cameră și câte hotărâri s-au dat în fiecare dintre camere, care este rata între numărul de cazuri și numărul de judecători. Deci, câte cazuri uh, sunt rezolvate de un judecător în fiecare an. Și cât buget are fiecare uh, judecător sau cât costă fiecare judecător contribuabilul european. Și apoi aș vrea să știu cât costă fiecare caz în fiecare din aceste instanțe. Aș fi foarte recunoscător dacă ne-ați putea răspunde la aceste întrebări. Doamnă Delvo, aveți întrebări? Mulțumesc, domnule președinte. Întotdeauna sunt uh, impresionată când ascult uh, întrebările foarte detaliate ale, Comitetului de, ale uh, Comisiei de Control Bugetar. Vă mulțumesc pentru că face, faceți această muncă. Întotdeauna mi s-a părut că este foarte greu să uh, de, să evaluezi uh, eficiența justiției. Cazurile sunt foarte diferite. Și, bun, vorbim despre faptul că ne dorim o justiție de calitate. Ne întrebăm dacă putem uh, evalua calitatea uh, instanțelor în funcție de reducerea numărului de apeluri. Este o întrebare. Mă întreb dacă s-ar putea astfel uh, măsura eficiența unei curți. Apoi, bun, noi ne-am dat cu greu acordul pentru reforma Curții de Justiție cu condiția uh, să fie respectat mai mult, uh, să fie respectat mai bine echilibrul de gen și în acest sens merge întrebarea mea. E drept că aș fi putut să caut înainte, dar aș vrea să știu câți bărbați și câte femei judecători sunt la Curtea de Justiție. Mulțumesc. When I look at the both delegations, I would hesitate. Domnul președinte, dacă mă uit la delegația trimisă aici, n-aș uh, vorbi despre echilibru. Așa este, spune doamna Delvo, vedem numai bărbați. Bun, trebuie să vedem și nu, nu numai în rândul judecătorilor, ci și uh, personalul uh, grefei, uh, referenții și așa mai departe. Eh, Mrs. Hautala. Heureusement qu'on en a au Parlement. Bine că suntem la Parlament, spune doamna Delvo, ca să adresăm uh, noi femeile întrebări. Doamna Hautala, mă bucur că doamna Delvo a întrebat, uh, a pus această întrebare, pentru că am fost foarte serioși când am uh, cerut uh, egalitate de gen și bineînțeles suntem foarte departe de asta uh, și este, suntem foarte departe de asta și la Curtea de Conturi, dacă îmi permiteți să spun din câte știu eu, sunt numai cinci femei în Curtea de Conturi, dar corectați-mă, vă rog, dacă n-am dreptate. Impactul reformelor asupra cărora am căzut de acord este un factor important pentru viitor pentru volumul de lucru și așa mai departe. În special aș vrea să știu care va fi impactul Brexitului asupra performanței curții. Există planuri uh, pentru a ține cont de uh, ieșirea Marii Britanii din Regatul Unit? Din uh, Uniunea Europeană, mă scuzați? Domnule Breton acum. Îmi cer scuze că am ajuns cu întârziere. Am fost reținut, dar mi-ar fi plăcut să fiu aici. întâi, în ceea ce privește procedura întrebărilor preliminare, ă, credeți că va scădea numărul acestora? Credeți că aceste răspunsurile date deja pot considera uh, precedent, uh, astfel încât să nu mai fie atâtea întrebări. Iar apoi, în ceea ce privește limba franceză, credeți că este o limbă care uh, mai are zile bune de trăit sau trebuie să mă îngrijorez pentru soarta ei? Mulțumesc, spune președintele. Acestea au fost întrebările. Am să Uh, dau cuvântul poate întâi domnului Cardiff, iar apoi um, unui reprezentant al Curții de Justiție. Domnul Cardiff, voi încerca să fiu cât se poate de succint. În ceea ce privește ce documente am fi vrut să vedem, dar nu le-am putut avea, am fi vrut să avem acces la mai multe documente în ceea ce privește proces, procedurile interne sau procesul la nivel intern odată ce un caz a ajuns la un judecător. Deci uh, am văzut cum se desfășoară lucrurile la gref și așa mai departe, dar în momentul în care se ajunge la judecător uh, a fost mai dificil. În această etapă se spune că este perioada de deliberare. Acestea fiind spuse, fiecare judecător are un sistem diferit, uh, fiecare Um, judecător um, um, și biroul său, biroul lui, pot chiar să spun, pentru că majoritatea sunt bărbați, au un sistem propriu. În ceea ce privește statisticile și dacă oferă imaginea de ansamblu, da. În ce spunem noi în raport este că și noi ne-am dorit informații mai detaliate. Și acest gen de informații ar fi generat de exact uh, îmbunătățirile pe care le uh, sugerăm, inclusiv în ce privește cazuri individuale. La Curtea de Conturi nu am încercat să evaluăm, să fie clar acest lucru, eficiența judecătorilor individuali. În mod tipic nu facem uh, la Curtea de Conturi uh, management al performanței individuale. Dar, bun, uneori, uh, dacă mai vedem în anumite instituții că lucrurile nu merg bine, mai facem câteva uh, Um, recomandări. În ceea ce privește continuarea activității noastre, nu este prevăzut un uh, viitor raport uh, privind uh, Curtea de Justiție în viitorul apropiat, dar bineînțeles acest program este actualizat în fiecare an, dar avem un sistem de follow-up Uh, și acesta include sisteme mai bune IT, în acest caz uh, un mai bun sistem de urmărire, deci o, un mod de a vedea în ce măsură recomandările noastre au fost preluate. În ceea ce privește modul în care lucrează judecătorii la nivel individual uh, asupra fiecărui caz, acest lucru variază. Am discutat cu mai mulți dintre judecători, parțial formal, după cum spuneam, sistemele sunt similare, pentru că munca este similară, dar uh, um, există și diferențe. Ne-am uitat numai la modul în care um, sunt uh, trecute cazurile prin procedură, nu abordarea pentru a se ajunge la o bună hotărâre. În ceea ce îi privește pe referenți, din interviurile pe care le-am ținut, a fost destul de clar că uh, judecătorii și camerele sunt responsabili de cazuri, într-adevăr, dar o bună parte din munca de pregătire se face de referenți, selectați individual de către fiecare judecător. Și în multe cazuri am putut constata că sunt uh, avocați de top munca lor uh, sau juriști de top, iar munca lor este esențială pentru funcționarea sistemului. În unele cazuri ne-am dat seama că există întrebă, întârzieri pentru că acești uh, juriști de top nu erau disponibili din diferite motive și am sugerat curții să se gândească dacă acest uh, număr de referenți uh, disponibili nu ar putea fi gestionați într-un mod mai flexibil. Nu ar fi lucru mic de făcut pentru că ar uh, schimba oarecum lucru, modul în care sunt afectați, afectate resursele umane acum. Ceea ce privește aliniatul 8 și uh, timpul petrecut la grefă. Grefa apare totuși să lucreze cum ar trebui. Însă apar întârzieri pentru că sunt etapele preliminare ale unui caz. Dacă există întârzieri în uh, depunerea unor documente, a unor plângeri, dacă ajunge un caz uh, într-o formă care nu este adecvată, trebuie trimis înapoi și așa mai departe. Am discutat foarte mult uh, cu Curtea de Conturi și cred că acest răspuns este corect, dar dacă nu, să mă corecteze domnul Escobar, în ceea ce privește vacanțele și cei 63%. Să înțelegem clar ce înseamnă 63%. Înseamnă că 63% din cazuri din uh, Curtea Superioară au avut o întârziere din cauza vacanței judecător, dar nu la uh, uh, Curtea General, la Tribunalul General. Aici uh, cazurile sunt mai scurte, deci, un, într-un caz de 2 ani, bineînțeles, vor uh, interveni două întârzieri din cauza vacanțelor. Într-un caz de un an, uh, vor interveni vacanțele numai o, o singură dată. Nu sugerăm că n-ar trebui să existe niciun fel de vacanță sau nicio perioadă de întrerupere a uh, procedurilor. Știm că Um, vacanță judecătorească nu înseamnă neapărat că judecătorii nu sunt acolo. Este pur și simplu o perioadă în care nu au loc uh, audieri. Și știm asta pentru că pe 14 august noi încă primeam răspunsuri la întrebările noastre, deci s-a lucrat și în timpul verii. Este greu de spus din partea noastră dacă s-ar putea schimba acest lucru, dar bineînțeles într-un sistem care lucrează mm, cu sesiuni ar fi mai complicat să nu avem o să nu există o perioadă comună de vacanță pentru toți judecătorii. Este aproape o chestiune uh, politică. În ceea ce privește le spuse doamna Glabaiova uh, și folosirea resurselor umane ca indicator, este ceva ce sistemele actuale nu fac. Nu judecă resursele uh, alocate unui caz și cât de bine au fost folosite. Și a, a, aici intervine ce s-ar putea face mai bine. Dacă ar fi uh, birouri de avocat, s-ar nota fiecare jumătate de oră lucrată, dar mm, aici totuși lucrurile sunt puțin diferite. E drept că poate s-ar putea vorbi mai mult despre câte resurse s-au alocat la un caz individual și dacă au fost bine gestionate. Un coleg a întrebat cât judecători sunt, 84, aproximativ 400 milioane buget total. Poate domnul Escobar are mai multe despre cifrele detaliate solicitate. Doamnei Delvo, da, se poate utiliza numărul de apeluri ca indicator, dar nu ar putea fi singurul, pentru că indicatorii nu sunt același lucru cu o țintă. Ar putea fi un indicator. Apoi nu știu cât, uh, câte femei judecători sunt. Nu ne, noi nu ne-am întâlnit cu foarte multe și, într-adevăr, aveți uh, dreptate și la Curtea de Conturi sunt puțini membrii femei. Și diversitatea în general, nu numai diversitatea de gen, uh, face parte din obiectivele noastre și probabil și Curtea de Justiție ar trebui să facă la fel. În ceea ce privește Brexitul, cred că mm, Curtea ar trebui, de Justiție ar trebui să răspundă la fel și la întrebarea domnului Le Breton în ceea ce privește întrebările preliminare, în ceea ce privește utilizarea uh, francezei în, la curte. Uh, aș vrea să uh, spun uh, destul de concret lucrurile pentru că mass media britanică nu spune întotdeauna exact ceea ce s-a spus. Am spus că uh, Uh, nu avem o opinie în acest sens, au solicitat niște uh, informații și mai multe informații sunt întotdeauna mai bune decât mai puține, trebuie să continuăm. Însă există deja o investiție enormă în sisteme care se bazează pe franceză ca limbă de funcționare și uh, limbă de deliberări având în vedere nivelul acestor investiții, ar fi nevoie de mari uh, beneficii ca să se justifice o schimbare. Deci noi nu am ajuns la nicio concluzie în acest sens și nu ar fi um, și ar trebui un cu totul alt audit uh, pentru asta. Mulțumesc. Bun, acum numele curții. Cine dorește să înceapă, domnule Scobar? Vă rog. Willkommen. Bun venit. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule președinte, o să vorbesc în franceză. Pentru domnul Le Breton. Sunt sigur că va fi mulțumit. Cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să mă refer la uh, revizuire, pentru că deocamdată nu am avut uh, posibilitatea să uh, reacționăm la propunerile care au fost făcute de către Curtea de Conturi. Și cred că ar fi util, deci, să procedăm astfel. Și o să încerc să răspund la întrebările care au fost deja adresate de către uh, eurodeputații de la cele două comisii. Vedeți că sunt uh, bine însoțit astăzi, ceea ce denotă faptul că acest proces de revizuire este excepțional de audit este foarte interesant uh, pentru că membrii uh, vizează membrii uh, curții de, curții de conturi și a tribunalului. Nu e vorba de audituri care sunt efectuate în mod, mod transversal pentru anumite instituții, ci acest audit vizează felul în care judecătorii procedează, deci cum aplică regulile de procedură pe care trebuie să le aplice și așa mai departe. Și deci nu doar eu, ca responsabil al unei instituții, ci șefii de uh, cabinet de președinte, uh, președinții au uh, lucrat împreună cu domnul Cardiff și cu echipa sa pentru a face acest audit. Și de aceea colegul Marcelis, care este uh, Uh, șeful uh, de cabinet al președintelui de la Curtea de Justiție, apoi colegul uh, Bumer, care este șeful cabinetului domnului Mariega de la tribunal și apoi avem și grefierul tribunalului. Dacă considerați că e necesar, vor lua cuvântul și eu voi încerca să vă răspund la unele întrebări. Deci a fost vorba de un exercițiu cu totul și cu totul special. Uh, mă cunoașteți uh, cei de la uh, Comisia de Control Bugetară și cei de la Comisia de Afaceri Juridice, mă știți foarte bine că spun lucrurilor pe nume, nu a fost ușor. Împreună cu colegii am discutat și ne-am dat seama că nu înțeleseserăm cum Curtea de Conturi alesese spețele, deci erau 2800 de cazuri care trebuiau să fie tratate în 2 ani și de ce durata procedurii era considerată ca un punct de referință pentru a evalua performanța jurisdicțiilor respective. Domnul Cardiff însă a fost foarte clar, uh, a explicat în ce constă metodologia curții de, curții de conturi. Aceasta este metodologia și de aceea a fost uh, adoptată. Noi însă am uh, creat o problemă auditorilor și aceasta cu bună știință, respectiv prin faptul că la Curtea de Justiție există documente care sunt, intră în uh, baza articolului 35 uh, de statut, în, uh, deci, care intră sub incidența secretului profesional de fiecare dată când uh, un nou membru ajunge la tribunal, uh, el trebuie să depună jurământ prin care să spună că respectă secretul deliberărilor. Deci, uh, a furniza informații auditorilor reprezenta pentru membrii Curții de Conturi o încălcare a acestui jurământ și a obligației care decurge din el. Sigur că trebuie să ne întrebăm despre ce informații este vorba. E vorba de informații prin care judecătorii și avocații generali Uh, iau cunoștință de uh, miezul uh, dosarului respectiv. Acestea sunt informațiile protejate. Sigur că pentru Curtea de Conturi ar fi fost util să înțeleagă complexitatea fiecărui dosar, dosar și deci să înțeleagă care sunt punctele de vedere diferite între deliberări, deci între judecătorii care trebuiau să dea verdictul și avocați. Însă sigur că domnul Cardiff a explicat și el, noi am avut un sistem paralel care permitea membrilor uh, curții de conturi să pună întrebări uh, directe judecătorilor pentru a obține informații prin intermediul unui chestionar sau al uh, unei întrevederi bilaterale. Și astfel, Curtea de Conturi a reușit să întrunească elementele necesare, ceea ce se reflectă și în calitatea raportului care a fost întocmit. Deci a fost o muncă titanică, a fost uh, uh, dusă la sfârșit uh, cu succes, în orice caz am încercat acest lucru. În ce privește rezultatul auditul, vă pot spune că Curtea de Justiție și Tribunalul Uniunii Europene au sprijinit uh, propunerile făcute de către Curtea de Conturi. În primul rând, bineînțeles că ne-am declarat uh, satisfăcuți de faptul că Curtea de Conturi uh, Um, a recunoscut eforturile depuse de către cele două instituții pentru a-și îmbunătăți felul în care funcționează pentru a atinge rezultate, rezultate de care vorbea și domnul Cartif, în ce privește mai ales scurtarea durerii procedurilor judiciare. Vă reamintesc că pentru curte în 10 ani am trecut de la 19,6 la 14,7 luni. Deci avem o durată medie uh, la tribunal de la 28 uh, de luni la 17,7 uh, luni. Uh, în pofida faptului că am asistat la extinderea din 2004 cu noi sisteme juridice care au sosit, deci noile sisteme juridice din noile state membre. Deci am obținut rezultate pozitive remarca curții de conturi era că puteam să facem și Uh, nu am fi putut să facem mai bine. Da, sigur că întotdeauna e loc de mai bine și tocmai uh, ambele jurisdicții la asta se gândesc în prezent, uh, cele două instituții. Dar, în orice caz, rezultatele noastre au fost recunoscute. Acum o să intru în detalii și aș dori să mă, ofer, să mă refer la două chestiuni care mă vizează direct în ce privește serviciile curții administrația. Deci, în primul rând, traducerile și informatica. În ce privește traducerile, Curtea de Conturi uh, spune că în uh, cazurile examinate nu s-a detectat un impact negativ important al traducerii asupra durerii, uh, duratei procedurilor. E foarte important uh, să spun acest lucru. Eu mă ocup și de serviciile de traducere, mi se pare important să subliniez acest lucru și deci uh, mă ocup și de alte servicii, printre altele și de traducere. În orice caz trebuie să punem accentul pe multilingvism. Uh, multilingvismul e un drept esențial, fiecare justițiabil trebuie să aibă acces la justiția în limba sa. Sigur că după aceea mai există și partea informatică, și uh, m-a bucurat să-l aud pe domnul Cartif spunând că adesea sistemele informatice care au uh, evoluat de-a lungul timpului duc la un fel de mozaic. Uh, ajungem la un sistem uh, care este fărămițat, este fragil și așa mai departe și suntem uh, conștienți. În orice caz, vom lansa un mare șantier informatic tocmai pentru a ajunge la un sistem uh, integrat de la începutul procedurii până la sfârșit. sperăm să avem și resursele necesare pentru a finaliza acest proces atât de necesar. Acum ajung la propunerile concrete ale Curții de Conturi, care vizează mai degrabă partea judiciară. Bineînțeles că îi rog pe colegi să intervină dacă consideră că e necesar. Curtea de Conturi spune că trebuie să uh, uh, folosim mai bine calendarul, de exemplu. Uh, un calendar prea general nu este util, pentru că se pune în aceeași oală o procedură complicată cu o procedură mai simplă, de exemplu. Și suntem de acord cu această observație. Bineînțeles însă că e greu să știi dacă, din capul locului, dacă o afacere va fi complicată sau nu ajunge dosarul uh, printr-o uh, cerere uh, preliminară și trebuie să aștepți prima jumătate a procedurii, mai ales procedura scrisă, pentru a uh, schimba, uh, pentru a citi uh, documentele părților, documentele de la statele membre și așa mai departe, dacă e vorba despre un recurs în alunare. Și abia în a doua jumătate poți să știi dacă un caz va fi dificil sau, din contră, ușor. Și uh, știți că curtea se reunește marțea. Cu ocazia acestei reuniuni, membrii curții uh, împart uh, dosarele, deci mari, mari camere și așa mai departe, camerei celor trei judecători și așa mai departe. Deci nu e chiar așa de ușor să știi dacă o afacere va fi complexă sau nu. Însă, bineînțeles că la un moment dat, la început mai rar, dar câteodată la sfârșitul procedurii scrise, poți să anticipezi, să spui dacă un dosar va putea fi tratat mai uh, ușor, uh, pentru că e mai uh, simplu. Și atunci vom încerca să avem un calendar mai adaptat în funcție de caz. Deocamdată facem acest lucru, dar empiric. După propunerea curții de conturi, am trecut de la două tipuri de calendar la zece la reuniunea din această seară. Sper că nu voi dezvălui un secret. Este o propunere tocmai pentru a discuta aceste două calendare pentru două cazuri specifice. Deci, iată, suntem pe cale să ținem cont de sugestia curții. Și dacă doriți mai multe detalii, știu că la tribunal există și acolo o decizie în acest sens care vă pot fi comunicate. Apoi mai există și propunerea de a folosi în mod mai flexibil și mai eficient resursele pentru a trata diferite uh, cazuri, pentru a, pentru a gestiona mai bine volumul de muncă, care diferă de la o cameră la alta între judecători sau pentru a face față unor situații care au, consider, au fost considerate ca fiind problematice în anumite proceduri. E vorba, de exemplu, cu o persoană care poate să se ocupe de un dosar Uh, și care poate, de exemplu, să uh, fie uh, să fie în concediu de boală, să lipsească timp de două, două luni, ceea ce are un impact asupra procedurii, bineînțeles. Când însă să spunem că avem o organizație care lucrează cu motoarele la turație maximă, e greu să găsești un sistem de uh, înlocuire eficiente și rapide. Ca să te familiarizezi cu un dosar, ai nevoie de câteva zile de lucru. Câteodată nu știi cât o persoană va lipsi, dar uh, știți aceeași uh, problemă aveți și la Parlamentul European, peste tot în toate organizațiile e la fel. Sigur că e o problemă dificilă, dar asta nu înseamnă că nu poți să găsești uh, și soluții soluții eficiente care să uh, permită o mai bună gestiune a unor astfel de situații, pentru ca o, un dosar să nu bată pasul pe loc timp de două luni, pentru că pur și simplu o persoană lipsește. Chiar uh, un judecător poate să se îmbolnăvească. Deci uh, ne gândim la un sistem pentru a pune în aplicare și această propunere. Curtea de conturi ar dori să aibă și statistici mai detaliate, bazându-ne și Uh, pe uh, aceste calendare mai detaliate care ne sunt propuse. Da, așa vom încerca. E vorba de statistici în ambele sensuri, de statistici care să permită curții și tribunalului să trateze mai bine uh, dosarele, să-și organizeze mai bine activitatea, dar și statistici care să pot să fie publicate. Dacă urmăriți activitatea Curții de Justiție, poate că ați constatat că de 3-4 ani s-au depus eforturi foarte importante în prezentarea raporturilor anuale ale Curții, cu statistici judiciare care sunt tot mai detaliate. Și aici îi dau un răspuns domnului Manuel uh, Epinto. Există foarte multe statistici care uh, figurează deja în raportul anual, de exemplu numărul de uh, spețe care au fost soluționate pe cameră. Uh, și așa mai departe. Dar se pot furniza mm, informații tot mai numeroase dacă se consideră că e necesar și util. O altă propunere. Uh, sensibilizarea statelor membre pentru ca, în cazul în care se renoiește, uh, se renoiesc efectivele, să nu ajungem la situația în care un judecător sau un uh, avocat general va putea rămâne sau nu în continuare la curte. Deci dacă îi se va Uh, renoi contractul. Uh, sigur că există efecte, există consecințe. Dacă judecătorul trebuie să uh, plece, atunci va trebui să finalizeze cauzele în curs și apoi să vedem dacă poate rămâne și așa mai departe. Știu că sper că nu este un secret pe care îl dezvăluiesc, dar în orice caz, atât președintele curții cât și tribunalul președintelui se Tribun, președintele tribunalului se adresează Consiliului pentru a vedea cu guvernele statelor membre care sunt deciziile în legătură cu renoirea mandatului. E ideal să știm înainte cu câteva luni uh, ca mandatul să, uh, să ajungă la sfârșit. Pentru a uh, limita consecințele asupra procedurilor și pentru ca cetățenii să nu aibă de suferit. În legătură cu limbile, e foarte important. Să spunem, uh, domnul Cardiff a spus și el ceva, dar în orice caz acum o să spun uh, ceva în franceză, respectiv că Curtea de Justiție a Uniunii Europene este o instituție multilingvă. Uh, și n-are cum să fie altfel. E un drept pentru justițiabil să-și poată folosi limba atunci când prezintă, vine cu un o plângere la uh, Curtea de Justiție. Există regulamentul de procedură conform căruia cetățenii justițiabili trebuie să participe uh, la uh, audierile publice în limba lor. Trebuie să aibă deciziile tribunalului și ale curții în limba lor și aceasta este varianta, varianta finală. Uh, sigur că este miza, o reprezintă egalitatea de tratament a cetățenilor în fața justiției europene. E un aspect foarte important. Curtea de Justiție a Uniunii Europene este o instituție multilingvă. Cu toate acestea, din 1952, sigur că pe atunci judecătorii s-au pus uh, de acord să folosească o, limbă doar. Să spună că e mai bine să lucreze pe baza unui text, să nu ceară uh, traducerea în mai multe limbi, să discute Uh, pe textul redactat într-o limbă, să folosească o limbă de comunicare pentru deliberări și mi-amintesc că cu ocazia deliberărilor nu există interpreți, există doar uh, uh, judecătorii, nu există nici referenți, doar judecătorii deliberează și folosesc o limbă. Mm, această limbă a fost limba franceză din diverse motive, E greu să ne întoarcem în 1952 uh, ca să vedem de ce s-a optat pentru franceză și nu italiana, germana sau uh, neerlandeza. În orice caz, s-a ales franceza. Îmi cer scuze dacă vă rupesc prea mult timp. Vă rog să mă întrerupeți, dar în orice caz aș vrea să vă explic cât mai clar. În orice caz, limba franceză deci, pe măsură ce au, soțit, au sosit noi judecători, s-a pus problema ce facem cu limba franceză. Păstrăm limba franceză ca limbă de comunicare sau o schimbăm? Sigur că avantajul de a păstra limba franceză e că limba, ă, jurisprudența în limba franceză este foarte solidă. Nu vorbim despre o versiune lingvistică ă, a unei traduceri. Ă, și pentru judecător cred că a fost un argument cu greutate, dar sigur că situația se poate schimba, se pot întâlni și pot uh, spune uh, că poate ar fi bine să opteze pentru altă limbă. E clar că putem să adăugăm la limba franceză și alte limbi uh, pe care, o, pe care le cunoaștem și vom folosi procedura traducerilor, inclusiv pentru documentele de lucru. Și de aceea vă spuneam că sunt și responsabil pentru traduceri, vom încerca să ne organizăm cât mai eficient Sigur că va trebui să ținem cont de punctele pro și punctele contra. Vor fi și avantaje și dezavantaje, dar în orice caz vom, am avut deja suficiente uh, reflexii. Uh, președintele tribunalului, apropo, înainte de sosirea curții de conturi, conturi îmi uh, ceruse informații administrative pe care îi le voi trimite. E că j'ai retardé à cause... Și din cauza Brexitului am ezitat ca să trimit aceste informații. Da, cred că doamna Autala mi-a pus o întrebare despre Brexit. Fac aici o paranteză. Nu știm exact care vor fi consecințele pentru Curtea de Justiție. Este un element foarte sensibil, foarte politizat. Știți că rolul Curții de Justiție este poate cel mai polemic în întreaga discuție dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit. Știm însă că nu vor mai exista întrebări preliminare pe care judecătorii britanici vor putea să le trimită curții de justiție. Deja nu primim prea multe și o să fie și mai puține. Nu se va face uh, recursuri în anulare a, introduse de Comisia Europeană împotriva Regatului Unit, dar iarăși nu avem cine știe ce recursuri și vor fi și mai puține. Și numărul de cauze um, pentru care limba de procedură este engleza, de asemenea, se va diminua. Dacă vor mai fi cauze în fața curții, este părerea mea personală, este că nu, că uh, va exista o, vor exista o serie întreagă de litigii în statele membre, cele 27 care vor rămâne, din cauza faptului că există foarte mulți cetățeni britanici care locuiesc în aceste state membre, în Spania, în Germania sau în altă parte. Deci eu cred că acești oameni, când vor avea vreo problemă, se vor uh, a putea adresa curții de justiție, dar nu vor putea să o facă în engleză. Dar în ceea ce privește schimbarea limbii deliberărilor, uh, rămâne de văzut. Eu cred că fiecare trebuie să hotărească pentru sine, curtea pentru sine și tribunalul uh, pentru sine. Și, în sfârșit, sistemul informatic am menționat deja. În ce privește celelalte întrebări, uh, numărul de femei. Între timp, uh, mi s-a comunicat cifra. La Curtea de Justiție avem 5 femei judecători, 2 avocați generali femei și printre cei 39 de judecători de la tribunal avem 60, 10 femei. Știm că instituțiile legislative, mai ales Parlamentul European, au cerut ca numărul de femei judecători să crească în cadrul reformei. Nu vreau să mă ascund în spatele degetului, dar, bineînțeles, nu curtea hotărăște. Știți foarte bine că statele membre hotărăsc pe cine trimit la curte. Noi să suntem foarte bucuroși să avem uh, printre noi număr cât mai mare de femei. În ce privește chestiunea bugetară, i-am spus deja domnului Mario Pinto că foarte multe dintre datele pe care dumnealui le-a solicitat uh, sunt deja disponibile și putem să le uh, trimitem. Noi facem deja niște statistici defalcate, foarte amănunțite. Bugetul Curții de Justiție a Uniunii Europene reprezintă 4% din bugetul de cheltuieli administrative a Uniunii Europene. Această cifră a rămas stabilă de ani de zile și, de fapt, s-a diminuat pentru că în 2010 eram uh, um, la un uh, procent mult mai mare și acum am ajuns la 4%. Deci vedeți cam cât costă justiția pentru contribuabilul european. Fac această afirmație ca să atemez puțin uh, Um, afirmațiile cum că uh, noi uh, am cerut o mărire a bugetului. Înainte de 16 decembrie 2015, uh, tribunalul și curtea au trebuit să se descurce cu număr de judecători foarte mic față de numărul uh, spețelor. Și impactul a fost de fapt de 3,43%, impactul măririi bugetului curții. aveți senzația poate că justiția costă foarte mult, justiția de fapt da, e neprețuită, dar de fapt costul este cât se poate de rezonabil. S-a vorbit și despre referent. Președintele Svoboda aduce aminte vorbitorului că acest schimb de opinie era uh, limitat până la orele 16, deci uh, roagă vorbitorul să conchidă. Mă opresc acum dacă preferați, domnule președinte. Îmi închipui că mai rămân multe soluționat. Nu știu, mai sunt alți uh, membri care doresc să pună întrebări. Uh, li s-a, întrebu- li s-a răspuns la întrebări. Doamna Hautala, doriți să mai luați cuvântul? Da, am auzit că ați spus că Parlamentul European dorește să existe mai multe femei la curte. Eu am vrut să reamintesc că era o declarație interinstituțională, nu doar Parlamentul dorea uh, să existe mai multe femei. Eu cred că nu s-au respectat regulile jocului. Suntem dezamăgiți să vedem ce puține femei uh, sunt în continuare la curte după reformă. Um, Doamna Gresle, da, mulțumim foarte mult. Dacă n-ați fi important pentru noi și dacă n-ar fi tot, tot, tot subiectul important pentru noi, n-ați fi aici. De trei ani discutăm uh, și cu Curtea de Conturi și cu Curtea de Justiție. Uh, mai am întrebări, voi uh, trimite și e mail și voi aștepta răspunsuri în scris. Însă aș dori să vă spun că în cadrul dezbaterii anuale privind descărcarea, Uh, am vrea să mai uh, vorbim despre această chestiune lingvistică. Nu vrem uh, ca franceza să fie înlocuită de engleză neapărat, ci o voi spune în franceză, pentru că cred că vorbesc destul de bine franceză. Nu trebuie să traducem texte în engleză din franceză și apoi să le retraducem în franceză. Cred că trebuie să permitem diferite limbi, cel puțin cele două, astfel dar să nu mai uh, se facă traducerile uh, pentru a justifica uh, acest acord al judecătorilor din 1952. Deci, iată, un text care este valabil din 52. Deci, în această ordine de idei, cu nerăbdare aștept să vă revăd. Unless... Din păcate, cu excepția cazului în care Curtea de Conturi mai are ceva urgent de adăugat, să dacă vrea să reacționeze la ce a spus Curtea de Justiție, nu. Atunci, vă mulțumesc frumos pentru prezență, mulțumesc ambelor delegații de la Curtea de Justiție, de la Curtea de Conturi și că ne-au explicat acest raport. The joint meeting is closed.